în urma prezentării propunerii noastre. Mă bucur că uh, în următoarele luni, așadar, vom avea prilejul să ne mai întâlnim de multe ori. Mulțumesc. Mulțumesc, gracias, señor Dorman. Se domnule Dorman. Spune președintele, se încheie dezbaterea, se va vota miercuri acest uh, proiect de raport.